Now, uh, we would start by submitting... Vom începe prin aprobarea ordinii de zi. Există comentarii referitoare la ordinea de zi sau nu? Dacă nu, o considerăm aprobată. Dacă doriți să adăugați ceva cu privire la procesele verbale ale reuniunilor din 11 și 12 ianuarie, vă rog. Se pare că nu, le considerăm aprobate și pe ele și trecem la primul punct efectiv de pe ordinea de zi. Domnul Cucan va începe prezentarea concluziilor delegației domniei sale. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi pe durata celei de 12 reuniuni interparlamentare între Parlamentul European, Delegația pentru Europa de Sud-Est și omologii noștri din Bosnia-Herzegovina, s-au discutat toate aspectele relevante referitoare la viitorul uh, țării și Europa. Am avut niște discuții uh, active, prietenoase, uneori am discutat în contradictoriu. În ceea ce privește perspectivele de integrare europeană, delegația noastră a repetat de mai multe ori faptul că țara este în urma celorlalte țări din regiune și asta în mod vizibil. Ambele rapoarte de progres din 2008 și din 2009 ilustrează faptul că s-au înregistrat foarte mici progrese în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de acordului de stabilizare și asociere. De asemenea, acest lucru nu s-a bucurat de un răspuns satisfăcător la nivelul omologilor noștri. Am subliniat nevoia unor reforme constituționale care să ducă la înființarea unui sistem instituțional coerent în care instituțiile să fie funcționale și eficiente. În acest sens este nevoie de o componentă parlamentară puternică la nivelul statului. Reforma constituțională a fost menționată și în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului din uh, decembrie în cazul Seti Cenfinci. Această hotărâre a Curții de, de uh, Justiție stipulează faptul că Constituția actuală este discriminatorie împotriva cetățenilor care nu aparțin celor trei grupuri constituente, interzicându-le acestora să candideze la președinția Bosniei-Herzegovinei sau să fie aleși în uh, Camera Poporului în adunarea parlamentară. Data pentru posibilă implementare a modificărilor constituționale a divizat uh, factorii legiuitori din Bosnia și Herțegovina. Primul ministru Spirici a fost de acord că uh, ar putea să dureze câteva săptămâni până la implementare, însă majoritatea membrilor Parlamentului au avut o abordare mai negativă și au insistat asupra dificultăților, asupra uh, iminenței alegerilor și așa mai departe. Pe 3 octombrie vor avea uh, loc alegeri, 3 octombrie anul acesta. Am subliniat importanța implementării acestor modificări înainte de alegerile din octombrie. În ceea ce privește procesul de liberalizare a vizelor, am discutat rezultatele bune din Bosnia-Herzegovina în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor. La momentul vizitei noastre în Sarajevo, se pregăteau pentru cea de-a treia vizită a Comisiei de Evaluare. Misiunile anterioare, cele două misiuni anterioare, au avut concluzii de evaluare pozitive. Am subliniat că acesta este un exemplu care arată că atunci când factorii politici acționează în mod unit pentru a realiza ceva pentru țară, acest lucru se produce și am rugat să folosească aceeași abordare și în celelalte domenii relevante. Liberalizarea vizelor este un subiect foarte dezbătut la nivelul țării. De asemenea, a constituit principala parte a discuției dintre delegația noastră și reprezentanții ONG-urilor care și-au manifestat preocupările cu privire la regimul de liberalizare a vizelor care să fie acordat Bosniei-Herzegovinei înainte de alegerile generale, spunând că partidele politice ar putea să utilizeze acest lucru în scopuri proprii. Apreciem acordul recent cu Croația și Serbia în ceea ce privește aranjamentele de custodie pentru infractori condamnați. În ceea ce privește situația economică, creșterea sărăciei în Bosnia și Herțegovina este vizibilă, mai ales în contextul actual al crizei economice și financiare. Este de asemenea clar că acest lucru se datorează și lipsei unei reforme economice semnificative. Am solicitat autorităților bosniace să îndeplinească toate cerințele programului FMI. În plus, am subliniat faptul că Bosnia și Herțegovina trebuie să uh, efectueze un recensământ pentru a putea obține date statistice fiabile. Lipsa unui recensământ ar putea să fie un neajuns în 2011 pentru țară din perspectiva aderării la Uniunea Europeană și ar putea să îngreuneze lucrurile în ceea ce privește rezolvarea problemelor socioeconomice. În ceea ce privește situația politică, am spus foarte clar că retorica națională care este în creștere și a devenit parte a discursului public din Bosnia-Herzegovina nu este compatibil cu valorile europene. Am condamnat ferm orice eforturi de uh, punere sub semnul întrebării a uh, suveranității Bosniei-Herzegovinei și am exprimat sprijinul nostru al Uniunii Europene, uh, cerând să se respecte deciziile înaltului reprezentant. În ceea ce privește direcțiile care vor fi vizibile din octombrie anul acesta, noi am cerut ca partidele politice să acționeze în mod responsabil, să nu exploateze situația pentru a stârni sentimente naționaliste și să nu spună că este imposibil să se facă ceva și că trebuie să se aștepte rezultatele alegerilor. Delegația pentru Bosnia și Herțegovina a fost uh, divizată în ceea ce privește reflectarea climatului politic negativ din țară, lucru care a devenit evident pe durata discuțiilor referitoare la declarația comună, atunci când reprezentantul partidului Dodic a dorit să se elimine toate trimiterile la reprezentantul HR-USR. <clears throat> s-a cerut să uh, se uh, introducă trimiteri la uh, faptul că deocamdată nu s-au înregistrat uh, progrese, dar este nevoie ca Parlamentul European să continue în mod activ acest dialog uh, cu conștiința faptului că rezultatele concrete ale acestei activități ar putea fi greu de obținut pe termen scurt. De aceea, este nevoie să se folosească toate conferințele, întâlnirile, toate mijloacele posibile pentru a cere politicienilor din țara aceasta să înțeleagă că Parlamentul European sprijină un viitor european pentru ei, însă că ei sunt cei care trebuie să ofere rezultatele finale, să îndeplinească criteriile în totalitate, fără abateri sau nereușite. Delegația noastră a subliniat unitatea acestui mesaj și forța lui. Domnule președinte, aceasta a f- acestea au fost concluziile reuniunii. Mulțumesc. Acum doamna Pac. Aș dori să vin și eu cu câteva completări. Reuniunea de la Sarajevo ne-a arătat că în mintea colegilor din Parlament nu s-a schimbat absolut nimic. Adică nu se discută deschis când vine vorba despre o nouă ordine, despre o împuternicire a aparatului de stat. De aceea, eu cred că avem în față vremuri destul de grele care nu vor fi soluționate la următoarele alegeri. Chestiunea vizelor dacă, s-a pus întrebarea dacă liberalizarea vizelor va avea loc înainte de alegeri sau nu, dar această chestiune nu este relevantă absolut deloc, pentru că nu există nicio alternativă acum la partidele <coughs> existente în Bosnia și Herțegovina și acestea nu au voința de a merge împreună pe un drum comun. Fiecare partid încearcă să-și impună propriile opinii. Deci idei precum compromis, consens, lucruri absolut necesare, care la noi sunt de la sine înțeles, acolo nu există. Am discutat și cu premierul Bosniei și Herțegovinei. Acesta este un vânzător foarte bun, dar nu face nimic în acest sens. Tocmai aceasta este problema el nici măcar nu îi pune pe directorii agențiilor fără de care statul nu poate funcționa să-și facă datoria. Prin urmare, cred că ar trebui să fim mult mai severi. De fapt, Uniunea Europeană în întregimea sa ar trebui să fie mai severă cu guvernul de acolo. În biroul meu uh, au venit persoane și mi s-au plâns că comunitatea internațională discută mereu cu liderii de partid și nu cu alte uh, persoane dar uh, ideea este că nu, de, de ce ar trebui să mergem și să discutăm cu premierul, de exemplu, dacă acesta reprezintă mereu partidul său? Deci mereu depindem de uh, aceste persoane când vine vorba de comunicare cu ele. Știți foarte bine că merg în această regiune din 91 încoace și am fost extrem de dezamăgită uh, că, deși noi vrem să colaborăm cu aceștia, noi vrem să oferim liberalizarea vizelor, iată, nu putem să facem acest lucru pentru că nu se oferă condițiile optime pentru a face asta. Eu cred că și după alegeri, în calitate de Uniunea Europeană, trebuie să fim foarte severi cu acest guvern și cu guvernul viitor și cu, între, ă, cu partidele politice pentru a spune foarte clar că o reformă constituțională este imperios necesară. Acum avem situația în care se discută despre uh, acea discriminare, despre ceilalți din Bosnia și Herțegovina și se spune că uh, există discriminare din cauza formei actuale a Constituției, lucru care trebuie absolut uh, modificat. Peste tot există o împărțire, o împărțire în trei și apoi a patra bucățică sunt ceilalți, cei discriminați. Există acolo mii de căsnicii mixte și copiii din aceste căsnicii nu pot să spună ce sunt, ce origine au, nici nu vor să facă acest lucru. Trăiesc în Bosnia și Herțegovina, sunt cetățeni acolo, prin urmare nu sunt ceilalți, nu trebuie să fie stigmatizați. Iată care este problema. Ar, ar vrea să rugăm pe doamna Ashton și pe domnul Füle să facă ceva în acest sens, pentru că, la urma urmei, credibilitatea noastră este în joc. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Sunt convins că aceste opinii vor fi apreciate de colegii noștri la Comisie și de la Consiliu. Doamna Muniț are cuvântul. Eh, gracias, presidente. Yo he participado en esta, en esta... Mulțumesc, domnule președinte. Am participat și eu în această delegație și aș dori să-l salut pe domnul Cucan pentru, iată, faptul că a preluat frâiere unei situații care este foarte dificile din punct de vedere pe, uh, politic. Nu există voință politică în partidele din Bosnia și Herțegovina. Nu există voința de a crea un stat care să se bazeze pe valori uh, care să nu asigure doar pacea, ci mult mai mult, să consolideze întregul aparat de stat. Avem și, iată, problema reformei constituționale acolo, pentru că aceasta cu siguranță nu va fi înfăptuită înainte de alegeri. Și atunci se pune întrebarea cum putem să, uh, cum putem să evaluăm aceste alegeri la care 7% din populație nu pot participa. cei din Parlament nu sunt dispuși să ajungă la un consens cu privire la această discriminare și mai mult decât atât există o discrepanță între societatea civilă și ceea ce se întâmplă la nivel politic. S-a spus că ar trebui să se chiar amâne uh, liberalizarea vizelor până după alegeri, pentru că, iată, uh, cetățenii nu vor ca acest sistem politic să fie legitimizat în fața Uniunii Europene. Dacă s-ar oferi liberalizarea vizelor, tocmai acest lucru s-ar face, ar fi justificat sistemul politic de acolo. Astfel, forțele politice de acolo trebuie să primească anumite impulsuri pentru a face eforturi uh, în vederea reformei constituționale, astfel încât să se vorbească despre o democratizare reală, despre formarea unui stat care să nu fie împărțit, divizat în multe entități separate. Mulțumesc, spune președintele. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte la începutul lunii februarie, grupul ALDE a avut și el o misiune în Bosnia și Herțegovina, atât în Sarajevo cât și în Lucom. În Sarajevo și în Bania Luca. Am avut astfel posibilitatea de a discuta cu marile forțe politice și de a discuta și cu reprezentanții societății civile. Și eu sunt fem convinsă că acordul din, 19, din 1995 a fost foarte binevenit, dar să nu uităm să fim pragmatici în stadiul în care ne aflăm acum. Acesta ar trebui să fie revizuit. Asta din cauza că responsabilitatea politică în această țară nu se află în mâna forțelor politice de acolo, ci mai degrabă în mâna comunității internaționale. Sunt convinsă că tocmai de aceea reformele viitoare sunt, reformele necesare sunt împiedicate. Am auzit că toate forțele politice sunt oarecum dependente de anumiți factori. S-a spus de asemenea că nu există responsabilitate politică locală. forțelor politice le place pur și simplu să meargă la înalții reprezentanți și să ceară de la aceștia uh, anumite lucruri, să, să ceară să li se spună ce trebuie făcut. Ei bine, dacă vrem să apropiem Bosnia și Herțegovina de Europa și dacă vrem să le întărim aspirațiile europene, atunci trebuie să ne gândim că a sosit timpul de a renunța la înaltul reprezentant în funcție acolo. De asemenea, situația de securitate din țară trebuie să fie luată în serios. Am auzit la multe întâlniri că problema securității este una spinoasă, securitatea este fragilă în Bosnia-Herzegovina, prin urmare s-a cerut ca prezența militară internațională să rămână acolo. Și, bineînțeles că toate acestea sunt legate și de diviziunea societății civile. Practic, noi uh, încercând să-i ajutăm, de fapt, comunitatea internațională încercând să-i ajute pe cei de acolo, au uh, creat un mediu propice acestei diviziuni între membrii societății civile. Oamenii nu participă, nu iau parte activ la viața politică pentru că nu au voie să facă acest lucru. Uh, Acum se discută foarte mult în Parlamentul European despre această chestiune, dar sigur că vom avea nevoie de timp ca să soluționăm această problemă. Delegația noastră a fost îngrijorată când a aflat că, în special tinerii din Bosnia și Herțegovina sunt foarte divizați. Ei merg la diferite școli, nu comunică unii cu ceilalți și astfel perspectivele lor pe termen lung sunt relativ slabe în ceea ce privește comunicarea viitoare. Prin uh, faptul că noi suntem prezenți acolo, comunitatea internațională se prezentă acolo, prin înaltul reprezentant, uh, Uh, nu va face ca țara să meargă mai departe, ci din potrivă va uh, favoriza regresul. Oamenii din acea țară merită să fie liberi, au dreptul de a fi liberi. Astfel, noi, cei din Uniunea Europeană, ar trebui să vorbim mai mult despre dreptul la libertate acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamnă Boscort, aveți cuvântul. Uh, first of all, I want to thank... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Cucan pentru prezentarea foarte bună pe care a făcut-o și aș fi dorit să adresez o întrebare, deoarece cred că doamna Parc a explicat foarte clar cum se prezintă situația politică și anume că uh, din prin prezența partidelor politice, acest lucru este destul de dificil. Și la reuniunea cu domnul Insco, dumnealui ne-a spus că există un partid nou, un partid al regizorului uh, de film care a și câștigat Oscarul, care uh, partid se numește Partidul Nostru care vrea să reunească diferite segmente din diferite entități și persoane care vin din uh, căsătoriile mixte și încearcă să se detașeze de acest naționalism. De aceea vreau să-l întreb pe domnul, pe, dom pe domnul Cucan dacă s-a întâlnit și cu partidul nou și care sunt perspectivele acestui partid uh, la alegeri. Thank you. Onorevole Lunacek. Mulțumesc și acum domnul Lunacek. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Maria Conelson din grupul meu politic a fost la acea delegație, însă nu a putut să vină astăzi aici. Aș dori să abordez și eu un subiect menționat deja de colegii mei, de doamna Pax, spre exemplu, uh, un subiect care este foarte problematic în ceea ce privește Constituția din Bosnia și Herțegovina. Nu pot decât să sprijin tot ceea ce s-a spus până acum și anume faptul că noi trebuie să exercităm presiuni, noi Parlamentul European, presiune sau trebuie să manifestăm sprijin, depinde de situație, astfel încât să se înțeleagă că și din perspectiva europeană uh, se poate numai cu o reformă constituțională. Astfel încât ceilalți din a patra grupă discriminată să primească și ei o față, un nume, să nu mai existe discriminare, pentru că dacă nu vom face acest lucru, situația nu va deveni decât și mai absurdă. Deci, din partea noastră a Parlamentului European, trebuie să fie manifestat un sprijin în acest sens. Ast altfel nu vom merge mai departe. M-ar interesa și răspunsul domnului Cucan la întrebarea colegei Boscor, pentru că și eu am auzit de acest partid nou în Bosnia și Herțegovina și aș fi interesată de șansele reale ale acestuia. Mulțumesc! Thank you very much. So... Mulțumesc și eu. Domnule Cucan, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru observațiile pe care le-ați făcut. Nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna PAC și care a fost confirmată și doamna Lunacek. Nu cred că există alternativă. Trebuie să mergem mai departe pe calea dialogului și să fim mai fermă odată cu alegerea noului guvern. Cred însă că, că o regiune stabilă în Balcanii Occidentali, din care face parte și Bosnia-Herzegovina, este de fapt soluția pentru o o Uniune Europeană stabilă pe viitor. De aceea cred că trebuie să dăm dovadă de răbdare, nu să exagerăm, sigur, dar acest gen de dialog trebuie să fie menținut și pe viitor. Cât privește cele spuse de doamna Cristina Oilon în legătură cu Dayton, cred că merită să ne gândim foarte serios la acest lucru. În timpul discuțiilor noastre, unii oameni politici și unii reprezentanți ai ONG-urilor au arătat foarte clar că la nivelul comunității internaționale s-a pus în aplicare uh, acordul de la Dayton, ceea ce a fost foarte bine pentru că a dus o situație de pace, numai că acum ne aflăm într-o situație în care tensiunile provin din interior și uh, comunitatea internațională încearcă să schimbe ceva, ceea ce este foarte greu de făcut dacă nu există cooperare cu această comunitate internațională. Vremurile sunt altele, adevărat, față de momentul în care s-a semnat acordul de la Dayton și trebuie să ne uh, gândim la modul în care va fi aplicat pe viitor. Cât privește viitorul înaltului reprezentar și celebri, celebre condiții 5 plus 2, ori de câte ori acestea uh, sunt uh, îndeplinite. Și de asemenea, în legătură cu ce spunea doamna Boscur, noul partid Nașa Stranca, partidul nostru uh, nu ne-am întâlnit cu ei pentru că nu era prevăzut în programul nostru de întâlniri, iar în ceea ce privește viitorul acestui partid și perspectivele sale, foarte greu poți să te apuci să faci profeții în viața politică, însă, până în prezent, aș zice că nimic nu indică faptul că ar putea să aibă vreo consecință majoră la nivel politic asupra acestei țări. O să vedem, viața ne va demonstra. Domnule președinte, cred că am răspuns uh, tuturor uh, observațiilor și aș dori încă o dată să le mulțumesc uh, colegilor pentru intervenții și mulțumesc de asemenea și membrilor delegației care au depus o muncă foarte eficientă. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamna Pacacerut, cuvântul. cerut cuvântul. Ich bin Bosnien Berichterstatter und deswegen da, sunt raportor pentru Bosnia-Herzegovina și poate că vreau să, trebuie să intru din nou în dezbatere. Deci, ce trebuie să știm noi, sigur, este faptul că Dayton a reprezentat și este în continuare baza acestui nou stat. Dar Dayton poate să fie schimbat, nu de noi. Noi nu trebuie să facem nimic în acest sens. Aceasta este sarcina partidelor din regiune, pentru că nimeni nu le va împiedica pe acestea să facă ca țara lor să fie guvernabilă, din potrivă. Prin urmare, nu trebuie să spunem mereu că da, noi am fost cei care am uh, pus bazele acestui stat, nu? Deja acest lucru s-a întâmplat, ei bine, acum uh, ideea este că aceștia pot să schimbe uh, întregul aparat de stat, să le eficientizeze, dar nu vor să facă acest lucru. Prin urmare, trebuie să exercităm presiune în acest sens. De asemenea, am fost pentru faptul că reprezentantul înalt al comunității internaționale să uh, dispară. Dar ideea este că precondițiile plecării acestea nu sunt îndeplinite acum. Trebuie să vă spun că în această țară, dacă nu ar fi existat acest reprezentat, nu ar exista un pașaport comun, nu ar exista plăcuțe de înmatriculare ale mașinilor comune și așa mai departe. Nu ar exista ministru de apărare comun. Asta dacă nu ar fi existat reprezentantul înalt pentru că politicienii de acolo nu au fost în stare să facă toate aceste lucruri. Sigur că reprezentantul ar vrea să plece și să părăsească această funcție, dar uh, nu poate să facă acest lucru încă. Noi trebuie să ne asigurăm că toate precondițiile vor fi îndeplinite înainte de ca acesta să renunțe la funcția sa. Dacă condițiile 5 plus 2 sunt îndeplinite, sigur că el poate pleca, dar problema este că aceste condiții nu sunt îndeplinite, nici pe departe reprezentantul uh, Casei Comunelor de acolo ne-a spus că în ceea ce privește liberalizarea vizelor ne-ați spus foarte clar ce trebuie să facem. Ne-a spus clar care sunt condițiile care trebuie uh, îndeplinite, însă ne-au spus mai apoi, vrem să ne spuneți exact ce trebuie să facem. Ei bine, așa nu se poate. Există anumite condiții care trebuie îndeplinite și cu asta gata. De asemenea, aș dori să trimitem un mesaj și anume acela că uh, Bosnia și Herțegovina nu reprezintă un stat care este lipsit de securitate, pentru că, iată, în Bosnia și Herțegovina reprezintă criminalitate mult mai scăzută decât în alte state europene. Nu au existat conflicte armate în ultimul timp, acolo nu au existat conflicte militare între diferitele etnii. Este foarte bine că forțele armate internaționale se află acolo nu pentru a trage un semnal de alarmă că acolo există probleme de securitate, ci pentru a dovedi că ne interesează securitatea de acolo. Prin urmare, v-aș ruga să nu discutați despre lipsa securității în Bosnia și Herțegovina, pentru că nu este cazul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, cred că această dezbatere ne-a arătat cât de importantă este această țară și uh, implicit și regiunea. Dacă Bosnia-Herzegovina ne scapă din mână, atunci așa uh, se vor resimți toate proiectele pe care le vom avea în această regiune. Una peste alta, cred că observația făcută în legătură cu acordul de Dayton este una pertinentă, pentru că războiul trebuie să fie încheiat, însă deja se transformă acest acord într-un fel de obstacol în calea progresului pe care să ajungeți în această țară. Deci trebuie să luăm aceste lucruri cu oarecare circumspecție și anume să ne dăm seama că circumstanțele nu sunt de așa natură încât să, să ducă la o stabilitate. Deci nu dorim ca, să spunem, mai binele să împiedice binele, să zicem așa. De aceea își propune domnului Cucan, precum și domnului raportor, doamna Pac, ca împreună cu președintele nostru, domnul Albertini, să redacteze o scrisoare în care să fie prezentate principalele aspecte ale dezbaterii noastre și observația dumneavoastră, care să fie adresate uh, în altul reprezentant și domnului comisar Fule, ca dumnealor să ia la cunoștință și să existe, să spunem, o bază, un temei comun în acest sens. Sper să fiți de acord cu propunerea mea. Vă mulțumesc foarte mult și acum mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și îl rugăm pe colegul nostru, domnul Graf Lamsdorf, să prezinte acest lucru. Ehm, wir machen diesen Bericht ja jetzt zum ersten Mulțumesc, domnule președinte. Acum am preluat acest raport pentru prima dată în a șapte legislatură a Parlamentului European și aș dori să spun câteva cuvinte despre acest lucru. Avem un grup de lucru în uh, cadrul Națiunilor Unite în care se discută despre drepturile omului, despre ajutorul pentru dezvoltare și așa mai departe, în care activează reprezentanții Uniunii Europene. Acum trebuie să emitem un raport către Consiliul European despre prioritățile Uniunii Europene la ONU pentru următoarea adunare generală care va avea loc anul acesta în toamnă. Am purtat un dialog informal, am început un dialog informal cu grupul de lucru al Consiliului anul trecut. Mă bucur să pot spune că ă, în calitate de președinte al grupului nostru de lucru am fost din nou invitat ă, la Consiliu să prezint ă, concluziile grupului nostru de lucru. Au venit deja primele idei ale grupului de lucru. Mâine seară, la ora 18, este termenul limită pentru predarea opiniilor cu privire la viitoarele demersuri. De data aceasta, raportul conține un prim paragraf mai detaliat, pentru că în baza tratatului de la Lisabona lucrurile s-au schimbat puțin și se discută despre rolul Uniunii Europene la ONU. Celelalte paragrafe se referă la guvernanța globală, precum și la reforma ONU, la pace, securitate, dezvoltare, schimbare climatică și drepturile omului. Tema UE la ONU se referă în primul rând la modul în care Uniunea Europeană se prezintă acum la Organizația Națiunilor Unite de la, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acum avem o delegație la ONU care preia o sarcină de coordonare ce în mod normal trebuia să fie preluată de un stat membru. E bine, uh, acum biroul nostru nu este pregătit pentru a prelua o asemenea responsabilitate, motiv pentru care ne adresăm Consiliului să țină cont de acest lucru și să se asigure că acest lucru va fi înfăptuit cât mai curând posibil. De asemenea, numirea în anumite poziții la ONU din cercul Uniunii Europene este iarăși o chestiune în vigoare și vrem să ne axăm asupra unei persoane și să o alegem ca atare. Anul acesta vor fi verificate obiectivele mileniului, de asemenea va fi uh, revizuit și tratatul de neproliferare a armelor nucleare uh, și uh, situația drepturilor omului și a consolidării păcii. bine, toate acestea sunt procese care se derulează în 2011. Toată lumea știe, desigur, că pentru a face acest lucru trebuie să ne pregătim din 2010. În ceea ce privește guvernanța globală, vrem foarte mult să discutăm în G20 și cu uh, ONU pentru a se crea o legătură între aceste două foruri. Este sigur că G20 reprezintă un grup practic, un grup legitim, dar nu, pot, nu poate înlocui legitimitatea ONU totuși. Acum, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dorim astfel să discutăm clar despre reforma Consiliului de Securitate ONU. Există foarte multe metode de lucru și foarte multe propuneri pentru a face acest lucru, dar, desigur, există și foarte multe divergențe la nivelul european Europene despre cum se poate înfăptui această reformă. Să referit și, ne referim în raport și la arhitectura de gen. În relație cu aceasta, cerem ca uh, arhitectura să fie clar consolidată. În ceea ce privește îmbunătățirea relației uh, dintre ONU și UE, se discută și despre modul în care putem să colaborăm în cadrul misiunilor de pace. Vrem ca o, uh, această colaborare să fie clar îmbunătățită pe viitor. Și, de asemenea, Departamentul pentru Menținerea Păcii de la Secretariatul ONU va trebui să fie tematizat ca atare pentru ca ONU să poată participa activ la această colaborare. Suntem, de asemenea, de părere că Comisia pentru Consolidarea Păcii este un for foarte important, foarte bun și vrem să-l întărim, tocmai de aceea. În ceea ce privește dezvoltarea, aici vreau să mulțumesc uh, colegilor din Comisia pentru Ajutor pentru Dezvoltare, pentru că în ultimul timp și-au adus aportul semnificativ, mai ales în ceea ce privește verificarea atingerilor uh, obiectivelor, atingerii obiectivelor mileniului. Colegii care au participat la conferința de la New York, uh, în călătoria anuală acolo, din toamnă, vor ști foarte clar să spună care este cel mai important obiectiv al mileniului. Sigur, ne-a fost foarte greu să spunem acesta este cel mai important, dar printre rânduri am putut să identificăm că acesta este obiectivul numărul 5 și anume sănătatea maternală. Și atunci ar trebui să ne axăm pe această chestiune și să ne asigurăm că se vor face progrese. Iată un punct care este clar enunțat în raport. În ceea ce privește drepturile omului. Aici uh, conlucrăm cu Comisia pentru Drepturile Omului și uh, cu uh, Comisia numărul 3 a ONU, care este responsabilă pentru drepturile omului, și cu noua Comisie pentru Drepturile Omului din Geneva, care, iată, înregistrează anumite dificultăți pentru că trebuie îmbunătățită relația între toate aceste foruri pentru ca activitatea să fie fructoasă. De asemenea, în raport ne-am exprimat și în ceea ce privește politica europeană pentru eradicarea pedepsei capitale. Vrem de asemenea ca rolul femeii să fie îmbunătățit în societate, în special în ceea ce privește relația dintre rolul femeii și drepturile omului. Nu știu dacă toți colegii știu că noua reprezentantă înaltă a ONU pentru uh, lupta uh, împotriva discriminării și pentru drepturile femeilor a devenit Margot Wallström. Am chiar susținut-o pentru a prelua această funcție, pentru că, iată, toți colegii, majoritatea colegilor au considerat-o candidată excelentă și acum că, într-adevăr, s-a întâmplat acest lucru și a obținut această funcție, ne bucurăm foarte mult. Ban Ki-moon a uh, luat o decizie, într-adevăr, bună. În ceea ce privește schimbarea climatică, ultimul punct, sigur că privim cu mare interes conferința care va veni uh, în Mexico City, COP16, Mulțumesc colegului Joe Linen, președintele Comisiei Envi, care ne-a dat impulsuri pentru a discuta despre cum ar trebui să arate un for global pentru a discuta rezultatele acestei conferințe COP16. Vrem totodată ca discuția se poarte la nivelul ONU, dar la Copenhaga am văzut că din punct de vedere structural și organizatoric există anumite probleme acolo și tocmai de aceea nu s-a ajuns la un rezultat favorabil. Eu cred că aceasta este una dintre temele care trebuie să fie discutată pe viitor, mai ales că acum statele membre, în baza articolului 2 al Cartei ONU, sunt direct vizate de modul în care se derulează această dezbatere. După cum am spus, am, termenul pentru pedarea amendamentelor este mâine la ora 18 și mă bucur pentru toate comentariile ce vor veni. Vă mulțumesc! No, Mrs. Muniz, please. Doamna Muniz, acum. Mulțumesc. Vreau să îl felicit și să-i mulțumesc domnului Lambsdorff pentru activitatea domniei sale, atât la New York, cât și pentru pregătirea rezoluției referitoare la cea de-a 65-a sesiune a adunării generale ONU. Este o activitate de sinteză excepțională, având în vedere spectrul larg de subiecte care sunt de competența adunării generale, care au fost sintetizate foarte bine în documentul prezentat de domnul Lambsdorff. Și în pregătirea acestui document a colaborat foarte bine cu grupurile politice și a inclus aici comentariile făcute în întâlnirile pregătitoare. Fără îndoială, voi depune anumite amendamente pe care am să le menționez aici. O trimitere mai concretă la vocea unică a Uniunii Europene în ceea ce privește noile dispoziții, pe baza noilor dispoziții ale Tratatului de la Lisabona și apoi să pornim de la rezultatele de la Copenhaga privind schimbările climatice. De asemenea, în câteva amendamente voi menționa și gradul de îndeplinire a obiectivelor mileniului, mai ales câteva care sunt relevante, dar nu trebuie să le uităm nici pe restul dintre aceste obiective, fiindcă ele sunt prezentate ca un pachet global și nu putem să le uh, prezentăm în mod separat în funcție de evoluția lor. În cadrul arhitecturii interinstituționale, conceptul drepturilor omului este extrem de relevant la nivelul Națiunilor Unite și acest lucru trebuie avut în vedere la reforma instituțională a Națiunilor Unite și cred de asemenea că trebuie să se menționeze noua structură de gen și să se prezente un amendament referitor la o mai bună vizibilitate a Uniunii Europene în cea de-a 10-a uh, aniversare și uh, să se facă evoluții cât mai repede. De aceea cred în general că recomandarea este una completă și reflectă toate preocupările prezentate de grupurile politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Milan Mon, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă alătur felicitărilor aduse domnului Lambsdorff pentru textul propus, care este unul echilibrat, complet și mă bucur de faptul că în textul transmis din 8 februarie s-au regăsit anumit, în anumite sugestii pe care le-am făcut în întâlnirile anterioare ale grupului de lucru. Din partea mea, îmi voi prezenta și eu niște amendamente scurte care nu afectează textul pe, pont, pe fond. Domnule Lambsdorff, cred că trebuie să menționați explicit pilonii în anexa B, pilonii Uniunii, Naț- uh, Uniunii Organizației Națiunilor Unite. Acesta este un detaliu care ar facilita înțelegerea textului. De asemenea, mă refer și la Convenția Globală a Luptei împotriva terorismului. Apreciez aliniatele referitoare la terorism, dar cred că textul ar putea să fie mai rotund, mai complet, dacă am face o trimitere la acest concept. Și un scurt amendament referitor la aspectele legate de drepturile omului, pentru a consolida această idee din text. Atât. Încă o dată vreau să îi mulțumesc domnului Lambsdorff pentru acest text complex și pentru structura sa echilibrată atunci când este vorba de diferitele aspecte abordate în text. Asta este tot. Mulțumesc. Doamna Lohpilar acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care au mulțumit domnului Lansdorf pentru raportul extrem de bun. În ceea ce privește integrarea textului, vreau să se vorbească despre drepturile omului. Aici se spune că Uniunea Europeană în trecut și în prezent se implică în organisme internaționale pentru eliminarea pedepsei cu moartea. Și cred că în parte acest lucru se datorează uh, implicării noastre. Lucrul, adică faptul că pedapsa cu moartea este din ce în ce mai puțin aplicată în lume. Nu mă refer la, un, la o listă a încălcărilor drepturilor omului, dar vreau să ne concentrăm pe lupta împotriva torturii, pentru că tortura este uh, împotriva personalității individuale, distruge capacitatea individului și Uniunea Europeană se angajează în lupta pentru apărarea acestor drepturi și valori ale individului. Prin urmare, propunerea mea ar fi să se spună că Uniunea Europeană, în adunarea generală și în Consiliul pentru Drepturile Omului, se ocupă în mod concret de lupta împotriva torturii. Aspect foarte important pentru că anul acesta Manfred Kuvac, care este reprezentantul special pentru acest sector, încheie o activitate de 5 ani în acest domeniu și trebuie să semnalăm faptul că tortura nu trebuie să fie uh, ceva ce trebuie uitat. Este un subiect foarte important pentru noi. Mulțumesc, domnul Mauro, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în totalitate de acord cu textul prezentat de colegul Lambsdorff, pe care îl felicit. Am să prezint un amendament de eliminare a unei părți din text care se referă la. Mă refer aici la punctul I, partea care se referă la recomandările pe care le facem cu privire la un aspect specific. După părerea mea, nu putem considera că avem propuneri adevărate aici. E vorba de partea din text care se referă la uh, sediul, la uh, participarea la Consiliul de Securitate. În text se spune că acesta rămâne un obiectiv pe termen lung și expresia asta pe termen lung seamănă mult cu expresia niciodată și nu cred că va fi luată în considerare. Pe de altă parte, să subliniem cu condiția că este realizat fără a aduce atingere influenței și ponderii statelor membre în acest organ. Deci nu se înțelege dacă rolul bugetul statelor membre rămâne la fel, cu ce mai contribuie participarea UE. Deci voi propune un text în care să se elimine aceste rânduri pe care tocmai le-am menționat. Mulțumesc, domnule Lambsdorff. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru cuvintele frumoase exprimate de colegii mei. Aștept cu nerăbdare amendamentele, sunt interesat de acestea și sunt convins că uh, o să țin seama de acestea și este foarte clar că în ceea ce privește ce a spus doamna Lochpiller, acest lucru poate fi preluat. În ceea ce privește spusele colegului Mauro, ei bine, um, aș vrea foarte mult ca Parlamentul European să fie luat în calcul când vine vorba de Consiliul de Securitate ONU, pentru că eu consider că noi, în calitate de organ politic al Uniunii Europene, când discutăm despre reforma ONU, nu putem să lăsăm afară chiar nucleo, nucleul ONU. Colegii care au lucrat în acest sens în fosta legislatură știu că în trecut eram, uh, mergeam mult mai în detaliu, eram mult mai specifici și subiectele mult mai controversate, divergențele au mult mai mari, când discutam concret despre cum ar trebui să fie reforma Consiliului de Securitate ONU. Și sigur că au existat diferite poziții naționale, dezbaterea devenind una extrem de spinoasă. Ei bine, acum, după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, am făcut un pas în față și am emis un mesaj către înalta reprezentantă pentru ca aceasta să se implice serios ca noi cu toții să adoptăm o poziție comună cu privire la această reformă despre care să se voteze la adunarea generală ONU. Cred că nu este bine să nu spunem chiar nimic. Ideea este să uh, Uh, emitem o recomandare, să cerem un impuls de la statele membre să se confrunte cu această problemă și să încerce la modul cel mai serios de a ajunge la o poziție comună pe care să o transmitem mai departe la ONU. Mă bucur foarte mult că vom putea să facem acest lucru împreună. Încă o dată mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate. Sunt sigur că putem să discutăm uh, în termen consensual pe mai departe ca să ajungem la un rezultat pozitiv. Mulțumesc, spune domnul președinte. Încă o dată, termenul limită pentru predarea amendamentelor este mâine la ora 6 după amiaza. Uh, we have the report by Mrs. Lochbiller. Acum urmează raportul doamnei Lochbiller în legătură cu crearea unui instrument financiar și în cooperarea cu țările industrializate. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Lochbiller, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că am discutat acest uh, program ultima oară la AFET. Am avut o întâlnire cu comisia de atunci și până acum pentru a discuta pe larg în legătură cu acest proiect de aviz și am avut o a doua reuniune care a a avut loc cu raportor din umbră din AFED. Și în uh, cele mai dintre cazuri care au fost discutate, am reușit să ne punem de acord pe marginea unei noi formulări sau am, încerc, am reușit să ne punem de acord să retragem anumite propuneri. Ceea ce explică de ce avem acum în fața noastră amendamente care au fost depuse, număr de 8, și care au fost depuse de către mine personal, deci autoarea, și care arată la ce nivel de consens a ajuns. Până în acest moment nu am primit niciun alt amendament înscris și aș dori să parcurg foarte pe scurt unul dintre aceste amendamente. Deci amendamentul 21 acolo unde se spune foarte clar care este instrumentul juridic, de asemenea la mandatul 22, am ridicat acolo problema unei noi denumiri pentru acest instrument, ceea ce am discutat data trecută în cadrul AFET și aș mai dori să subliniez că numele și nu este cel mai important lucru pentru acest instrument, însă este de dorit să aibă o altă denumire pentru a acoperi, să spunem, area largă de aplicare a acestui regulament. De aceea ne-am propus să-i se spună instrumentul pentru cooperare cu țările din Orientul Mijlociu, Asia, America și Africa de, și Sud, Africa de Sud. Și aici trebuie să vă spun că raportorul din partea INTA nu este de acord cu acest nume. Cât privește amendamentul 23, avem aici o greșeală tehnică, acolo unde se spune că noul regulament trebuie să sprijine cooperarea economică și nu so- cooperarea socioeconomică și am mai adăugat acolo cooperare în domeniul economic și, și cultural și academic. De asemenea, este foarte important să spunem aici, în cadrul amendamentului, că se face o diferențiere foarte clară între um, ICD și ajutorul oficial pentru dezvoltare și o serie de alte instrumente din partea țărilor industrializate care trebuie să reprezinte interesele comune și care să nu aibă legătură cu acel instrument oficial de sprijin. La amendamentul 24, în varianta originală, am spus foarte clar și <clears throat> acest lucru comportă o serie de structuri și de valori economice, culturale și structurale. Dacă analizăm foarte clar un grup de țări care se încadrează și care fac parte din acest acord de parteneriat, trebuie să spunem foarte clar că din, acest, din anumite puncte de vedere nu există structuri comparabile la nivel politic și nici măcar nu sunt promovate valori asemănătoare, cum ar fi drepturile omului. Deci, în amendamentul nostru, de asemenea, am fost de acord cu Comisia să avem o mai bună descriere și cooperarea trebuie să urmărească angajamente luate împreună cu țările partenere pentru atingerea unor obiective comune, cum ar fi reducerea conflictelor și sporirea dialogului, promovarea unor structuri și valori comune, instituționale și structurale și o sporire a nivelului de schimburi cu parteneri bilaterali și Uh, jucători în foruri multilaterale și așa mai departe. Deci este mai clar acum. De asemenea, aș mai spune la același punct că INTA are o părere diferită, deoarece ar dori să coopereze și să prezinte uh, acest text într-o formă oarecum cu mai multe condiții. La amendamentul 25 am adăugat acolo că trebuie să avem o sferă de aplicare extinsă pentru acest instrument. Am adăugat și zona culturală acolo, însă accentul trebuie să fie pus pe o serie de activități care să pornească de la modificările climatice și la tehnologii foarte curate și clar adaptate. Amendamentul 26 este unul nou care se referă la stimularea schimburilor comerciale bilaterale și a unor flux de investiții în astfel de parteneriate, cu accentul pus pe întreprinderile mici și mijlocii. Și apoi, la amendamentul 27, avem uh, proiecte de cooperare în domeniul sportului, a culturii, energie regenerabilă și transport și în domeniul chestiunilor uh, legate de drumul și chestiunilor juridice. Și în sfârșit, în ceea ce privește finanțarea, trebuie să vă spun că aici am păstrat textul inițial și am subliniat foarte clar că există o separare a bugetului din 2007 până în 2013, care are legătură cu decizia care a fost deja luată în legătură cu proiectele concrete și suntem de acord cu această decizie. În același timp însă se impune să subliniem că din 2013 încolo uh, va trebui să rediscutăm această chestiune și să găsim alte soluții eventual. Și Aici uh, nu suntem de acord cu raportorul din umbră, domnul uh, Galev din AFET, pentru că noi sprijinim poziția conform căreia finanțarea nu trebuie să fie transferată dinspre uh, instrumentele ICD. Așa încât aș mai recomanda AFET uh, să încerce să aibă un schimb de opinii cu Lady Ashton cât de curând în legătură cu modul în care acest instrument, care de fapt reprezintă un temei pentru un instrument viitor, în ce mod, deci, ar trebui să se prezinte acest instrument după ce va trece o perioadă intermediară din 2013 încolo, în ceea ce privește conținutul și în ceea ce privește bugetul. Mulțumesc foarte mult! Very much. I'm sure that uh, the consultation Mulțumesc foarte mult! Să sperăm că vor avea loc consultări rotnice pe toată lumea așa cum domnul Gale are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! În numele grupului PPE doresc să i mulțumesc colegii Lochpiller pentru colaborarea constructivă și întâlnirea ce am avut-o la comisie a fost, cred eu, foarte fructoasă și iată, s-a ajuns la un consens în termeni largi. După cum a spus și colega mea, Există un punct unde avem opinii divergente în ceea ce privește mijloacele financiare adiționale pentru noile sarcini. Eu sunt de părere că atunci când există un transfer de sarcini de la un instrument la altul, atunci sigur că și transferul de mijloace trebuie să fie corespunzător. Așadar, mijloacele urmează sarcinilor. Prin urmare, cred că aici uh, nu vom fi de acord cu amendamentul 28, tocmai din acest motiv. Dar, în rest, suntem de acord cu tot ceea ce s-a stipulat în amendamente și cred că dacă Comisia va mai da la plenar o explicație în ceea ce privește interesele și comitologia, atunci putem să și retragem uh, câteva amendamente, dacă va fi cazul. Dacă nu, vom uh, fi de acord cu ce stipulează acestea. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Panțării are cuvântul, sau Panțării. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă spun foarte pe scurt că în numele socialdemocraților aș dori să mulțumesc și eu, doamne raportor, pentru munca pe care a depus-o și mi se pare că dezbaterea pe care am avut-o a dus la un rezultat optim și, de asemenea, și capacitatea de ascultare din partea raport, doamnei raportor a permis identificarea de soluții. Din acest motiv, suntem de acord din toate punctele de vedere care au fost subliniate de către doamna raportor. Thank you very much. Now, Mr. Mulțumesc. Domnul Monie, acum are cuvântul. Este în sală? President, uh, the Commission, uh, indeed, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei vreau să mulțumesc raportorului. Cred că dialogul purtat a fost unul uh, optim și cred că majoritatea ideilor vor fi acceptate uh, de comisie. Desigur, va trebui să discutăm uh, în cadrul instituției noastre, dar cred că în mare parte suntem de acord cu tot ceea ce s-a stipulat în amendamente. În ceea ce privește chestiunea finanțării, repet, trebuie să găsim o soluție. Suntem de părere că această chestiune trebuie tratată în cadrul Comisiei de Buget și va trebui să se decidă ce vom face pe viitor pentru a ținti spre un rezultat optim și sunt de părere că cu siguranță vom găsi o soluție și la această probleme. În ceea ce privește amendamentele privind actele delegate, va trebui să purtăm o negociere politică în următoarele săptămâni și va trebui să vedem cum uh, vom ajunge la liman. Este foarte important să adoptăm instrumentul cât mai repede cu putință, pentru că deja trebuie să, uh, să realizăm implementarea sub bugetul 2010. Așadar, tot ceea ce a fost inițiat prin acțiunile preparatorii trebuie să fie finalizat și de asemenea avem niște activități pe rol care și ele trebuie să fie finalizate astfel încât trebuie să ajungem repede la un acord pe acest subiect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Lochbiller, aveți încă o dată cuvântul. So thank you <laughs> for uh, working uh, together so constructively. Mulțumesc foarte mult pentru această atitudine foarte constructivă. Mare lucru nu mai am de uh, adăugat. Nu stricați ce am făcut. Uh, da, cred că vom avea oricum o uh, sesiune de vot în afet și trebuie să vedem și ce hotărâre va lua INTA în legătură cu această problemă. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult. Cred că a venit vremea să trecem acum la doamna Coval, care a prezidat um, delegația de observatori la alegerile din Ucraina, așa încât dacă doamna Coval este de față, îi dau Domnul Kowal, domnul Kowal este de față, da, domnul Kowal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, eu am condus misiunea observatorilor din partea Parlamentului European în cadrul celor două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale din Ucraina. În timpul ambelor tururi de scrutin am vizitat mai multe secții de votare din Kiev, Lvov și Donetsk, prin, mă rog, dintre așa cele mai importante, și informații detaliate în legătură cu constatele noastre le găsiți în raportul misiunii internaționale de observare mai ales în contextul alegerilor prezidențiale precedente. Acestea uh, au fost considerate să se desfășurat în mod corect și cred că aceste alegeri trebuie să fie văzute și în contextul alegerilor care au avut loc în alte uh, foste republici sovietice și să le oferim o apreciere pozitivă, mai ales că înainte alegerile parlamentare au avut loc de două ori și au fost uh, apreciate foarte bine. Ucraina ar spune deci că este una dintre puținele țări din fostul spațiu sovietic care se poate lăuda cu niște alegeri bine organizate și cu o campanie electorală bine condusă, unde regulile au fost în cea mai mare parte respectate. Acest lucru se impune a fi subliniat uh, având în vedere că Polonia, că în Polonia, Polonia trebuie să facă față și Ucraina trebuie să facă față unei moșteniri totalitare. Totuși, nu cred că trebuie să, să ne facem că nu observăm că a existat și neajunsuri ale acestor alegeri. Cred că principalul neajuns, cum spuneam, este problema finanțării vieții politice din Ucraina și, în mod deosebit, finanțarea partidelor politice și a procesului electoral în sine cred că în uh, mai multe uh, documente și în discuțiile pe care le avem, trebuie să subliniem în continuare că este extrem de important să se mențină niște standarde electorale ridicate. Acest lucru este legat în mod indisolubil de identificarea de noi soluții de finanțare pentru spațiul politic din Ucraina și acesta este lucrul cel mai important în acest moment. Uh, pentru că dacă nu nu se va înregistra niciun fel de progres la următoarele alegeri în Ucraina. De asemenea, ar trebui să atragem atenția și asupra unor chestiuni minore care totuși au uh, provocat, să spunem, uimire în rândul publicului, mă refer la procesul electoral în general, în uh, conformitate cu misiunea de observare, acest lucru nu a afectat rezultatul general al um, alegerilor, însă a avut efect asupra atmosferei generale din perioada preelectorală. O prezență ridicată la urnă s-a înregistrat în ambele tururi de scrutin și se impune să remarcăm acest lucru și în uh, evaluări nu s-a spus acest lucru, deși practic alegerile din Ucraina se detașează de alegerile din UE tocmai prin acest lucru și ar fi foarte greu să nu constatăm că există anumite coincidențe în ceea ce privește starea de încredere generală pe care o au Ucraina în general în procesul electoral, pentru că participă la acest proces și firește că acest lucru trebuie să fie coroborat și cu predarea în mod eficient a puterii. Uh, ceea ce ar însemna că situația este, să spunem, mai bună decât în alte țări, însă reprezentanții care au fost aleși cu o prezență mare la urne au o răspundere foarte mare, așa cum avem și noi o răspundere foarte mare. Cred că prezența masivă la urne și încrederea în prețul electoral ar trebui să se reflecte uh, printr-o atitudine noastră care să ne deschidem către Ucraina. Sigur că n-ar trebui să ne apucăm acum să spunem răspicat că Ucraina este o țară europeană, pentru că dacă, doar pentru că anumite uh, condiții sunt respectate și nu ar, nu ar trebui ca în viitorul apropiat să ne gândim la perspectiva unei aderări neapărat a Uniunii, eh, la Uniunea Europeană a Ucrainei, însă trebuie să avem încredere în modul în care au avut loc alegerile și încrederea de care au dat ei, dovadă pe care o dat ar trebui să se reflecte în acest document, trebuie să fie un pas important care să facă refere nu doar la eforturile făcute de cetățeni, ci în același timp ar trebui să fie o reacție, un răspuns al nostru față de societatea ucraineană, față de creșterea rolului societății civile din Ucraina și anume ca ei să fie convinși că niște proceduri democratice ar putea să aducă la o eventuală participare în cadrul Uniunii Europene. Și trebuie să transmitem noi, parlamentarii, un semnal foarte clar și un semnal ar fi să spunem să înlesnim regimul vizelor, eventual printr-o eliminare a acestora. Dacă ne referim acum la uh, implicarea societății, dacă trecem de, să spunem, faza de integrare, constatăm că problema liberei circulației a cetățenilor rămâne uh, modul nostru de reacție și răspunsul pe care trebuie să-l dăm, mai ales în fața unei prezențe masive la urne. Practic, noi ar trebui să spunem foarte clar că regimul vizelor trebuie să fie înlesnit și eventual eliminat pe viitor. Sigur că acestea sunt chestiuni pe care să le discutăm pe viitor, iar problema relației, legăturilor între Ucraina și societățile noastre este un lucru foarte important și pentru credibilitatea noastră. Și, la urmă, dar nu în cele din urmă, aș sublinia rolul cooperării între diferitele misiuni de observare pe durata acestor alegeri. Acest lucru trebuie să fie foarte util pentru cei care participă ca observatori la alte țări. Parlamentul European este singura instituție care participă activ la misiunile OSCE. De asemenea, se impune să subliniem și rolul uh, uh, agențiilor OSCE, care, în baza evaluărilor noastre și în baza evaluărilor procesului electoral pe care le-am făcut, au arătat că uh, a avut loc un proces electoral complex și că misiunile înaltului reprezentant uh, sunt indispensabile pentru niște concluzii foarte clare pentru rezultatele foarte clare ale alegerilor, pentru că se atrage atenția asupra diferitor aspecte electorale, inclusiv cele care țin de societate de presă. Și se impune să-i mulțumim aici domnului ambasador Gagevin și șefului, acestor misiuni, șefului acestei misiuni de reprezentare care au făcut eforturi ca aceste misiuni să fie credibile, astfel încât să ele să fie reprezentative și pentru Ucraina. Cred că ar trebui să avem discuții mă refer la cele patru misiuni europene, NATO, OSCE, Parlamentul European și nu numai, în ceea ce privește cooperarea pe viitor pentru alte misiuni de observare în cooperare cu, uh, cu Parlamentul European și pot să vă spun că eu unul m-am pronunțat împotriva cooptării reprezentanților din partea Comitetului Statelor Independente în procesul de evaluare. Cred că cea mai bună modalitate ar fi să strângem cooperare cu cele patru instituții europene, ceea ce sigur că nu exclude o posibilă cooperare cu CSI pe viitor fără impunerea unor standarde dedicate, o astfel de cooperare atât de bună ar fi fost imposibilă. Și aș dori de asemenea să mulțumesc colaboratorilor mei, inclusiv domnului Stefan Wittner și de asemenea să mulțumesc secretariatului uh, reprezentanților special și cred că trebuie să facem cu toți efortul astfel încât misiunea finală să fie una care să dea roade și să ne asigurăm că vom avea un aport semnificativ în legătură cu concluziile raportului nostru. Și acum, domnul Peterle. Hvala lepa, gospod și <clears throat> Strin... Mulțumesc, domnule președinte. E povedal vodia naše misii. Sunt de acord cu cele spuse de șeful delegației misiunii de observare. Cred că este foarte important ca Parlamentul să acorde unei, un, o atenție sporită acestor alegeri. Cred de asemenea că misiunea noastră a fost una foarte importantă în Ucraina, în ambele tururi ale alegerilor și înainte de a ajunge la turul 2 al alegerilor, situația era destul de tensionată datorită modificărilor aduse legislației electorale chiar înainte de acest uh, al doilea tur. Apoi, în ziua alegerilor, am observat îmbunătățirea standardelor electorale în Ucraina. S-au înregistrat adevărate progrese și sunt mulțumiți de evaluările ODIR și evaluările misiunii noastre și de faptul că sunt asemănătoare. Și nu pot decât să mă alătur opiniei prezentate aici că ODIR a jucat un rol trans- care să asigure transparența și claritatea acestui proces. Promovând utilizarea și aplicarea de standarde uniforme. Cred că alegerile din Ucraina nu au redus însă nevoia continuării atenției noastre asupra evoluției acestei țări. Din potrivă, cred că e nevoie de o atenție și mai mare acum. Mulțumesc, spune domnul președinte. Toată lumea este convins că Ucraina este o țară foarte importantă și că orice se întâmplă acolo ne afectează în mod direct sau indirect și, în consecință, trebuie să fim atenți cu ce se întâmplă acolo. Să sperăm că aceste alegeri vor crește stabilitatea scenei politice și că unele lucruri se vor îmbunătăți față de trecut. Cu siguranță poziția Ucrainei va suferi o realiniere, dar Aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră aici vor fi luate în considerare. Domnule Coval, doriți să mai interveniți? Da. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două chestiuni vreau să mai punctez, pe care am uitat să le spun în prima intervenție. Am uitat să le mulțumesc deputaților din toate grupurile politice cu care am cooperat foarte bine și, de asemenea, am uitat să vă invit pe toți la seminarul nostru de mâine organizat de comisia noastră și de delegația Ucrainei mâine la 10. Vom avea acolo ocazia să ascultăm părerile unor experți în domeniul Ucrainei și părerile reprezentanților grupurilor politice. Va fi ca un fel de concluzie finală a misiunii noastre de observare. Iar joi, președintele Ianucovici va fi um, instituit și delegația noastră va fi prezentă acolo. Mulțumesc! Mulțumesc și eu am vrut să atrag atenția colegilor cu privire la acest seminar mâine, care va avea loc între 10 și 1 și care va detalia chestiunile care au fost subliniate aici. Să trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi pentru această dimineață și anume acordarea de asistență macrofinanciară Ucraine. Domnul uh, Richard Anthony Legutko. are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor, consider că comisia noastră trebuie să sprijine acordarea de macroasistență Ucrainei, având în vedere dimensiunea consecințelor pe care criza economică globală le-a avut asupra Ucrainei anul trecut. Minus 15 PIB în 2009. Suma propusă de comisie este de 5 milioane de euro, sub forma unui credit care să contribuie la echilibrarea plăților generale din Ucraina și la acoperirea nevoilor de finanțare externă la bugetul de stat, așa cum a identificat și, și femeiul. De asemenea, vreau să spun că această sumă se alătură celor 110 milioane de euro acordați de, prin decizia Consiliului în 2002 care nu a fost încă pusă în aplicare. Cu toate acestea, propun să se modifice proiectul comisiei și în acest sens am opt amendamente care se axează pe următoarea idee pe următoarele idei. În primul rând, să se crească coerența acțiunii externe a Uniunii Europene. De mai multe ori Comisia a stabilit o serie de condiții cu care Ucraina a fost de acord și la fel și Fondul Monetar Internațional și consider că orice asistență europeană care vine din bugetul european trebuie să fie în consecvență cu prioritățile politicilor UE față de uh, anumite țări partenere și de aceea sugerez să se modifice proiectul astfel încât asistența să fie consecventă cu agenda de asociere UE-Ucraina care a fost convenită în noiembrie 2009 aspecte care se regăsesc în amendamentele 1, 3, 5 și 6. Cel de-al doilea obiectiv este să, crească, să se crească ponderea UE pentru a putea declanșa reformele structurale necesare, aspect esențial pentru succesul și continuarea relațiilor actuale dintre UE și Ucraina, care includ asocierea politică și integrarea economică în UE. Mai mult, pentru a consolida această condiționalitate, propun introducerea unui calendar concret în aceste condiții. Îndeplinirea acestora va sta la baza furnizării concrete a asistenței, lucru care se găsesc în amendamentele 6 și 7. În al treilea rând, aș dori să subliniez condiția sine qua non pentru succesul oricărei asistențe și anume consensul elitei politice ucrainiene pentru garantarea stabilității și continuarea reformelor, lucru care se regăsește în amendamentul 2. Și în al patrulea rând și ultimul rând, cred că este important să ne asigurăm că Parlamentul European este informat în mod corespunzător pe întreg procesul de implementare și cu atât mai mult datorită faptului că legislația va fi adoptată prin procedură ordinară. Aceste aspecte se regăsesc în amendamentele 4 și 8. O scurtă remarcă referitoare la calendar, la termenele limită. Avem, având în vedere că INTA, comisia responsabilă, se întâlnește pe 16 martie, vreau să vă reamintesc că trebuie să respectăm niște termene foarte strânse. Termenul pentru depunerea amendamentelor este la, 6, la ora 6, 1 martie și votul va avea loc pe 16 martie în INTA. Dragi colegi, aștept cu plăcere comentariile dumneavoastră și sunt uh, deschis cooperării referitoare la aceste subiecte și orice alte subiecte viitoare referitoare la Ucraina. Mulțumesc foarte mult! Se pare că Uh, ori reușim să depășim timpul, ori terminăm prea repede. Astăzi am terminat prea repede, fiindcă nu avem mulți colegi care să intervină. Sunt sigur că știți că vor exista o comunicare cu ei, într-un fel sau altul, și acum aș vrea să știu dacă sunt colegi care doresc să ia cuvântul. Nu? Atunci vă mulțumesc foarte mult am să repet ce ne-a spus uh, domnul raportor. Data limită pentru amendamente este 1 martie la ora 6 după masă și votul este uh, în INTA pe 16 martie. Acum, în această după masă, vom începe, vom relua discuțiile la ora 3, când începem cu o udiere cu privire la Uniunea pentru Mediterana și votarea electronică va începe în jur de ora 4 și un sfert. Hotărâți dumneavoastră cum veți proceda.